avea Consiliul și de cât de multă reprezentativitate o să avem de la părțile interesate. Eu sper ca naționalitatea directorilor să aibă și ea un impact. Va trebui să analizăm atent procesul de selecție al celor care ocupă funcțiile de conducere, pentru că e în interesul Uniunii să avem o procedură transparentă și să nu existe suspiciune de protecționism pe piața internă procesul de uh, înființare este unul crucial pentru imaginea Uniunii Europene. Președinte intervine. Mulțumesc foarte mult. Domnul Marias, ultimul care va lua cuvântul. Uniunea Europeană ar trebui să susțină eforturile uh, pentru un uh, salariu minim la nivel european, pentru plăți de șomaj minime la nivel european, pentru lupta împotriva încălcărilor drepturilor uh, muncii în statele membre. Cazul cel mai uh, scandalos ar fi încălcarea directivei 1999, în loc să se ocupe de faptul că mii de profesori și de profesori suplinitori în Grecia sunt uh, ținuți ostatici. Deci în loc să uh, se ocupe toate lucrurile astea, se creează uh, un nou, o nouă instituție birocratică, Autoritatea Europeană a Muncii, într-un efort de a mm, lua responsabilitățile statelor membre. Uitați-vă la încălcările zilnice ale drepturilor lucrătorilor. Acolo ar trebui să vă concentrați. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru că ați intervenit în condiții atât de complicate. Doamnă comisar, dacă doriți totuși să luați cuvântul la sfârșitul acestei dezbateri. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați membri, așa cum am spus uh, și mai devreme, o propunere de creare a Autorității Europene a Muncii a fost ultimul, ultimul act legislativ al reformei pe care o îndeplinim pentru a asigura mobilitatea Uh, muncii. Când am primit uh, portofoliul în calitate de comisar, am știut că mobilitatea forței de muncă nu va fi zona cea mai ușoară și, uh, prin urmare, sunt foarte bucuros că după revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor, vi se cere acum să votați pe acest regulament, care este un alt reper în a asigura o mobilitate corect a forței de muncă în Europa, drepturile sociale într-un context transfrontalier. Din nefericire, n-a fost încă posibil ca și colegislatorii să fie de acord asupra modernizării regulilor de coordonare în domeniul securității sociale. Totuși, am încredere că poziția pe care o veți adopta joi la prima, în prima lectură va stabili baza pentru, sperăm, o adoptare rapidă a acesteia după alegerile europene milioane de cetățeni pentru care mobilitatea uh, forței de muncă este o realitate zilnică, o oportunitate sau o necesitate, merită să beneficieze de reguli uh, adaptate cât mai repede cu putință. Libera mișcare, uh, libera circulație, dragi membri, a fost întotdeauna principiul fondator al Uniunii Europene și a rămas, a rămas așa și mai mult astăzi economiștii și piețele muncii din statele noastre membre, economiile și uh, piețele muncii au, uh, sunt și mai interconectate și libertatea de circulație uh, facilitează contacte între oameni și culturi. În același timp, asigură faptul că regulile europene sunt aplicate într-un mod corect. Acestea au fost principiile care au uh, stat la baza propunerii mele în ce privește mobilitatea forței de muncă. Acestea propunerea ne permite uh, reforme legislative care sunt susținute peste tot în Europa și aceste principii de asemenea uh, promovează reglementarea care, regulamentul care creează Autoritatea Europeană a Muncii. Vă cer să susțin acest regulament. Mulțumesc, doamnă, și acum, doamnă Elena, vă rog să încheiați în două minute. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Acest lucru spune ceva despre importanța autorității europene a muncii. Pentru că, iată, câți colegi au intrat uh, aici în sală pentru a se asigura că nu pierd finalul acestei dezbateri. Vă mulțumesc așadar tuturor pentru atenție. Cei care nu au fost aici de la bun început, permiteți-mi să vă spun că astăzi este o zi foarte bună. Înființăm o autoritate europeană a muncii și, făcând acest lucru, facem un pas important înainte spre realizarea unei Europe și a unei piețe a muncii corecte și sociale. Numai libera circulație a lucrătorilor poate să asigure condiții și o mobilitate corectă pe piața muncii o piață pe care drepturile lucrătorilor sunt garantate și protejate, unde nu există loc pentru dumping social sau competiție neloială. Și pentru a realiza toate aceste obiective, avem nevoie de o aplicare mai bună a regulilor europene în domeniul mobilității muncii. Și este tocmai ceea ce uh, va face Autoritatea Europeană a Muncii și o va face începând în curând. Este o realizare foarte importantă și arată că Uniunea Europeană poate să ofere rezultate într-un domeniu în care cetățenii sunt îngrijorat și poate veni rapid cu rezultate. Așadar, mulțumesc încă o dată Comisiei Europene, domnului comisar Tyson și președinției române și de asemenea tuturor colegilor care au colaborat uh, la realizarea acestui obiectiv. Au cooperat bine și constructiv pentru a obține acest rezultat. Mă bazez uh, pe dumneavoastră că veți păstra același nivel de angajament, că vom continua împreună pentru a ne asigura că și pe viitor vom obține rezultate de la fel de durabile. Vă mulțumesc tuturor! Si Le débat Mulțumim, dezbaterea este închisă. Votul o să aibă loc în curând. Eh, bună ziua, domnilor și domnilor. Înainte de a iniția votul, vă rog să îmi permiteți să spun câteva cuvinte, respectiv să îi urez bun venit eh, Gretei Thunberg. Pentru că astăzi avem alături de noi un oaspete special, el se găsește la loja vizitatorilor. Este vorba despre o persoană care nu necesită niciun fel de prezentare. Este vorba despre o tânără cetățean al Uniunii Europene care vine din Suedia și care, prin uh, propria evoluție, prin curajul, ideile și claritatea de care a dat o vadă, s-a transformat într-un simbol ale luptei împotriva schimbărilor climatice ținând cont de urgența și de ambiția de care este nevoie într-o astfel de situație. Greta Thunberg. Greta Thunberg ne solicită nouă legiuitorilor, dar și uh, lumii de afaceri și cetățenilor să dubleze eforturile în fața acestei crize climatice cu care ne confruntăm. Traiectoria Parlamentului European uh, în acest mandat a arătat că împărtășim uh, în aceeași măsură uh, ambițiile și ideile acestei tinere europene. Dacă privim în urmă la această legislatură, putem să observăm că ne-am angajat pe un drum irreversibil în ceea ce privește clima și protecția mediului înconjurător. Fie că este vorba despre emisiile din domeniul transportului, fie că este vorba despre uh, uh, programul privind uh, schema de emisii, uh, întotdeauna am stabilit cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția mediului și uh, durabilitatea, fără să mai menționăm uh, ratificarea în timp record a acordului de la Paris, pe care l-am sărbătorit împreună aici, la Parlament, în prezența secretarului ONU de la vremea respectivă, generalul Ban Ki-moon. De asemenea, știm foarte bine că acest lucru nu este suficient și că cu toții ar trebui să facem mai mult la nivel individual, local, național, la nivel european și la nivel internațional, dacă dorim să evităm o încălzire globală și mai mare eh, care, și care să nu depășească 1,5 eh, grade Celsius și, bineînțeles, catastrofele care sunt implicate de aceasta. Iar uh, acest uh, subiect va fi cheie în următorul mandat. Uh, ea ne va oferi părerea sa într-o dezbatere la Envi la ora 14, într-o sesiune care este deschisă tuturor deputaților. Vă rog să-i oferiți un bun venit călduros Gretei Thunberg. Așadar, bun venit, Greta, alături de noi! domnul proust a solicitat să ia cuvântul. domnule președinte dragi colegi ieri catolicii din paris și din franța întreagă au descoperit cu groază faptul că biserica catedrala notre dame din paris care e în picioare de sute de ani a luat foc. Sunt convins că nu doar delegația franceză, ci noi toți suntem întristați de acest eveniment catastrofal. Ieri, o comoară a patrimoniului francez a fost parțial mistuită. De fapt, patrimoniul cultural european a luat foc ieri și o mică bucățică din noi a ars împreună cu Notre-Dame. Vreau să-i onorez pe pompierii care s-au luptat cu flăcările toată noaptea pentru ca această frumoasă catedrală să rămână în picioare. Dragi colegi, vă spun că Franța și francezii vor rezista și la această probă, la această încercare. Vom reconstrui această catedrală începând de mâine încolo. Și vă mulțumesc pentru sprijinul vostru. Atunci când o comoară a patrimoniului este atinsă, de fapt, Uh, tot soclul este atins. Așa cum spunea și Victor Hugo în Notre-Dame de Paris, fiecare individ, fiecare contribuie cu bucățica sa și noi vom contribui cu ce putem pentru reconstrucția acestui simbol. Mulțumesc! Señor Cavada. Domnul Cavada. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să adaug un lucru. cincisprezece secunde. În și trei când a început construcția, exista mână de lucru specializată în domeniul zidării al pietrei și al lemnului, venită nu doar din Franța, ci din toată Europa, germani, spanioli, italieni, chiar și oameni din Europa Centrală și de Est, care și-au adus contribuția la acest monument al civilizației și care ia civilizația noastră, marele proiect european, dar nu asta vreau să spun, domnule președinte. M-ați numit președinte al Comitetului de Etică în acest mandat, ca și doamna Delvo, domnul Karim și domnul, domnul Mastalca. În acest mandat uh, am fost supuși uh, multor presiuni din partea lobiștilor care s-au instalat în instituția noastră. Vreau să vă reamintesc, domnule președinte, că la uh, votul drepturilor de autor, privind directiva asupra drepturilor de autor, ca să nu ne mai gândim la ce se va întâmpla mâine sau poimine, uh, lobiștii au acționat malefic. Lobiștii s-au instalat în instituția noastră și începește Parlamentul European uh, au uh, intervenit până în faza interinstituțională unde n-au dreptul să facă nimic. Deci vă rog ca în următorul Parlament următorului Parlament să lăsăm o concepție privind uh, obligația de a întări regulile care să blocheze lobby-ul din momentul în care textele ajung la plenară o dată pentru totdeauna. Vă mulțumesc foarte mult! Gracias. Pasamos. Mulțumesc și acum trecem la vot. Și anume, votăm cu privire la raportul Wikström, statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Am votat, se cierra. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 492 pentru, 109 împotrivă, 35 de abțineri. Uh, Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Cel de-al doilea raport din partea domnului Rozier, dar doamna Tyson a solicitat să ia cuvântul înainte să trecem la vot. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, dragi membri, Comisia sprijină recomandarea către Parlament pe care a făcut-o pentru a aproba aderarea Uniunii la actul de la Geneva. Însă, pe fond, poziția Comisiei diferă de cea a Consiliului și Parlamentului European cu privire la posibilitatea ca toate statele membre să adere la actul de la Geneva, pentru că Uniunea Europeană are competențe exclusivă. În mod excepțional, Comisia ar fi fost gata să accepte ca în acest caz cele șapte state membre care au făcut parte de multă vreme la acordul de la Lisabona să primească autorizația de a adera la actul de la Geneva în interesul Uniunii Europene. Și mă refer la declarațiile Comisiei pe care le-am făcut în acest sens și pe care le-am trimis Consiliului și Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tyson, și trecem acum la vot. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Se cierra la votación. Votul este închis. Se adoptă. Următorul uh, raport, de asemenea din partea domnului Rozier. Votul este deschis. Vot prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă declarația Comisiei pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Parlamentul a încheiat prima lectură. Trecem acum la raportul RALOS, vot prin apel nominal, votul este deschis. Se cierra la votación. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Forența. Vot prin apel nominal. Nu, doamna Forența a solicitat să ia cuvântul. Aveți două minute, vă rog. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez că această recomandare este una foarte importantă, deoarece producția uleiului de măsline și măslinelor reprezintă un, o parte foarte importantă a economiei europene și mediteranene în special. Italia este o uh, țară care a fost uh, foarte puternic afectată. În Salentina, de pildă, am avut uh, și secete și înghețuri care ne-au afectat foarte mult. Așadar, uh, solicit ca Parlamentul să aprobe acest acord pentru ca Uniunea Europeană să poată să contribuie activ la cooperarea internațională în ce privește uleiul de măsline și măslinele de masă. Însă, regret faptul că acest acord a fost transmis târziu Parlamentului European și nu ne-au fost date informații la timp de către celelalte instituții prezente la negocieri acordurile internaționale în materie de politică comercială a Uniunii Europene trebuie să fie aprobate și de către Parlament. Deci invit Consiliul și Comisia să informeze în mod adecvat Parlamentul cu privire la orice decizie care ar putea să fie luată în legătură cu articolul 4 din decizia Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc. Să trecem la vot. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Cerramos la votación. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Tarant. Domnul Tarant a solicitat să ia cuvântul. Are maxim două minute la dispoziție. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Știu cât de mult detestăm uh, discursurile raportorilor care deranjează fluxul uh, voturilor, dar din nefericire sunt obligat astăzi să explic dilemele care ne Uh, confruntăm. Uh, știm toți gluma cu de câte ori râde polițistul când îi se spune o glumă, dar toate numirile, cu excepția cele făcute de Irlanda, anul acesta au fost numiri politice și mem- statele membre, inclusiv Estonia, Finlanda și Ungaria, au făcut numiri politice. Nu o să spun că noi, politicienii, nu suntem capabili să Uh, ne facem activitatea profesională. Din potrivă, doamna Maletici are un background foarte bun pentru a deveni din nou auditor, dar procedura prin care statele membre își numesc candidații nu este nici transparentă, nici corectă. Deci, le cer statelor membre să asculte în sfârșit apelurile acestui Parlament și să propună întotdeauna doi candidați ca să realizeze echilibru de gen și să urmeze echilibru, exemplul irlandez să existe un concurs de selecție în spiritul articolului 255 din uh, tratatele europene. Dragi colegi, trebuie să ne gândim din nou dacă avem nevoie de un membru uh, câte un membru ECA din fiecare stat membru. Chiar e așa de mult audit de făcut la Curtea Europeană de Audit, de ce nu uh, pot exista 14 auditori pentru o perioadă și 14 pentru altă perioadă din țări diferite? Uh, pentru că dacă dăm uh, greș, vor fi Um, și mai mulți oameni uh, nemulțumiți în toată Europa. Deci votați cum a sugerat raportorul, dar nu uitați faptul că uh, procesul de selecție al guvernelor român și croat nu a îndeplinit standardele înalte de selecție ale Uniunii Europene și, într-adevăr, polițistul râde o singură dată când îi spui o glumă. Mulțumesc foarte mult! Gracias. Pasamos a votațion secretă. Mulțumesc, haideți să trecem la vot. Cerramos la votación. Votul este închis. Queda rechazado. Se respinge. Informe Tarant, propus... Raportul Tarant, uh, numirea unui, unui membru al Curții de Conturi. Da? Vreau să îi amintesc colegului meu că astăzi avem uh, procedura de vot obișnuită, iar acest discurs uh, cu accente extrem de ideologice pe care tocmai l-a pronunțat nu și are locul în acest Parlament. Deci haideți să decidem în funcție de meritul candidatului. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc! Deschidem votul. Vot secret. Numirea Ivanei Maletici. Se cierra la votación. Se închide votul. Se adoptă. Informe Rosier, acord provisional. Trecem acum la raportul Rosier, protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Votul este deschis. Amendamentul 155. Votul este închis. Se adoptă declarația Comisiei. Amendamentul 156. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Parlamentul încheie astfel prima lectură. Trecem acum la raportul Clint. Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aș vrea să iau cuvântul. Se solicită din sală. Vă rog. Uh, dragi colegi, dragi colegi, după aproape 15 ani, la finalul mandatului, voi părăsi acest Parlament. De aceea am uh, două rapoarte care vor fi ultimele două rapoarte în calitatea mea de raportor. Munca pe marginea acestora ne a arătat că putem să găsim consensul și să construim ponți între grupurile politice. În ciuda uh, relațiilor dintre parlamentele naționale, între care mai degrabă se uh, creează fisuri. Vă rog pe toți să nu renunțați la lupta pentru ideea europeană. Trebuie să continuăm pe același drum, pentru că în tot acest răstim de când a fost înființată Uniunea Europeană, am împărăt, împărtășit aceleași valori și suntem datori copiilor și nepoților noștri să ducem mai departe proiectul european și Europa să rămână unită. Europa este viitorul nostru al tuturor. Nu avem un viitor în afara acesteia. Mulțumesc! Gracias, señor ponente. Mulțumesc, domnule raportor. Parlamentul și-a încheiat uh, și, în acest caz, prima lectură. Raportul Clint, de asemenea, uh, Votul în apel nominal, votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Raportul Simon, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. De asemenea, raportul Simon, Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Raportul Höckmark. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Domnul Höckmark a solicitat să ia cuvântul. Do the same as Mr. Clint. Um... La fel ca domnul Clint, vreau să vă urez uh, totuși tuturor cele bune. Vă mulțumesc pentru uh, cât de bine am colaborat în acești uh, ultimi 15 ani. Mulțumesc tuturor indiferent de țara din care veniți, aveți ocazia de a face o Europa mai puternică, de a forja o societate liberă, deschisă pentru toată lumea, puternică într-o arenă globală în care este nevoie de cooperare. Uniunea Europeană Poate că a suferit din cauza că uneori avem idei divergente, dar avem totuși un scop comun, un cel comun. Mulțumesc tuturor pentru acești 15 ani minunați. Acestea au fost ultimele mele două rapoarte și sper să contribuie la o Europa mai stabilă. Mulțumesc. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Raportul Höckmark, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Raportul Fernandez. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea comisiei, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Raportul Caras-Berez, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Domnule Beres, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că trebuie să aștept până la votul al treilea raport, dar ca și colegul Volt Klins, ca și colegul Gunnar Hochmark, după 25 de ani Vreau să vă spun că e ultimul meu raport acesta și aș vrea să vă mulțumesc tuturor, uh, mai ales celor cu care m-am luptat, uh, dar și celor care m-au susținut, uh, tuturor celor cu care am reușit să găsim o poziție europeană. Mulțumesc și interpreților, funcționarilor acestui Parlament și vreau să vă spun că părăsesc un Parlament European care s-a schimbat profund. Și noi ne-am schimbat, Europa s-a schimbat, dar acest Parlament a devenit adevăratul parlament al cetățenilor. Se spune mereu că mm, ascultă Parlamentul prea mult lobbyști, dar el este și în osmoză cu acest val în creștere al europenilor convinși că Europa este cel mai bun viitor pentru ei. Acest Parlament este un Parlament modern, original, democratic. Este un Parlament al cetățenilor păstrați-l așa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Mulțumim, uh, doamnă Berez. Raportul Caras Berez, îl vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. De asemenea, uh, raportul Caras Berez, uh, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Raportul Ferber. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul încheie prima lectură. De asemenea, raportul Ferber, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Raportul uh, domnului Calve Chambon. Domnul Calvet a solicitat să intervină. Ba nu, doamna Lopez uh, Bermejo a solicitat să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește articolul 59.3 din regulament, aș dori să solicit un vot de procedură un uh, vot prin apel nominal pentru a vota, în primul rând, amendamentele înainte de acordul provizoriu. Aceste amendamente elimină excepții discriminatorii și uh, în aplicarea directivei. În felul acesta obținem o protecție uh, pentru toți lucrătorii, mai ales pentru aceia care se găsesc într-o situație deosebit de precară, precum uh, um, lucrătorii uh, care lucrează pe mare sau alții. De aceea solicit să procedăm așa cum am propus. Mulțumesc! Domnule Calvet. Mulțumesc, domnule președinte. Respectând uh, intențiile excelente și împărtășind uh, intențiile care sunt în spatele acestei solicitări, Există anumite excepții pe care nu am putut să le evit și pe care nu le împărtășesc pentru binele activității parlamentare și pentru binele uh, unui act legislativ care conține mult mai mult decât acest lucru, vă rog să respectăm echilibrul, un echilibru care s-a obținut atât de dificil uh, ca urmare a negocierilor. Așadar, vă rog să nu se accepte această solicitare și să votăm textul fără să îl uh, fragilizăm în vreun fel. Mulțumesc, domnule Calvet. Supun la vot, vot uh, prin apel nominal, propunerea doamnei deputat. Se cierra la votación. Votul se închide. Se respinge. Trecem atunci uh, la votul amendamentului 134, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Declarația Comisiei prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Domnule Calvet, aveți cuvântul 30 de secunde. Domnule Calvet, vă rog. Sunt uh, sabotat sub 30 de secunde. Profit de faptul că acesta este ultimul text din acest mandat, pentru că vă promit că mă voi întoarce și vreau să mulțumesc uh, întregului Parlament, tuturor celor care sunt pentru și împotrivă, întregii mele, mele echipe, președinției romane, române și domnei Tyson, pentru faptul că um, a reușit să obțină acest rezultat în uh, construcția Europei sociale. Pentru că cu acest ultim text uh, e bine, acesta va fi un pas uh, pe care mi-l voi aminti întotdeauna cu plăcere ca un rezultat excelent al acestei instituții. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Lennels. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Declarația comună, amendamentul 105, uh, ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Parlamentul își încheie astfel uh, prima lectură. Trecem acum la raportul Mato. Domnul Mato a solicitat să intervină. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să spun că au fost trei ani de muncă și de ședințe, două încercări de uh, revizuire a acestui regulament uh, în ultimii 16 uh, ani și este un acord unic care înglobează 30 de regulamente distincte și aș solicita susținerea acestui acord, un acord fragil, dar care s-a bucurat de un mare consens. Eh, Domnule președinte, articolul 59, alineatul 3 din regulament e cel la care mă refer. Mi se pare absolut esențial să ne întoarcem la propunerea Comisiei din anexa 5, partea 1. Eu port hainele unui eh, pescar olandez aici. Dacă acceptăm această propunere, practic eh, vom sugruma toate aceste familii care depind de uh, acest tip de pescuit. Copiii și nepoții noștri nu vor mai putea să pescuiască cu undița, pur și simplu. Prin urmare, domnule președinte, amendamentele trebuie votate separat și îi rog pe colegii care mă sprijină să se ridice în picioare. Falta el da. Vă lipsește numai barca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 36, 37, 38. În regulă? Tranquilizați, sí. Vă rog să vă liniștiți. Luați loc. Sunt peste 38 de persoane care vă susțin propunerea. Așadar, supunem uh, la vot uh, această propunere prin ridicarea mâinii. Adelante, señor, señor Jadot. Domnul Jadot. Dragi colegi, este totuși extraordinar ca unul dintre voturile care au preocupat atât de mult opinia publică europeană și care e un vot pentru ecosisteme, pentru pescuitul artizanal, împotriva lobby-ului banului și a pescuitului industrial. E un vot imens, s-a vorbit în toate țările de el și ce cer eu acestui Parlament să se țină la, de mandatul său și să țină propune, promisiunea făcută ecosistemelor și pescarilor artizanali din toată Europa împotriva industrializării uh, pescuitului și împotriva uh, pestei financiare. Mulțumesc. Señor Mato. Domnul Mato. Simplemente para mostrar... Pentru a arăta poziția mea care este împotriva solicitării domnului Van Dalen. Ceea ce solicită prin amendamentul său este să rămână fără efecte acordul majoritar pe care l-a întrunit acest Parlament de a încheia și de a interzice uh, pescuitul electric. Acesta este mandatul pe care îl avem și este mandatul pentru care să vă solicit votul. De aceea vă solicit să votați împotriva propunerii pe care a făcut-o domnul Vandal în acest moment. Supunem la vot uh, propunerea domnului Van Dalen prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum uh, la vot. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Se cierra la votación. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul și-a încheiat astfel prima lectură. Raportul Lewandowski. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie prima lectură. Raportul doamnei Gresle. Amendamentele 1, 4, 7, 110, 114, 140, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Astfel, uh, care devine caducă amendamentul 141, deci votăm acum prin uh, vot electronic uh, propunerea comisiei. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul pospisil. Prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Grapinii prin ridicarea mâinii. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentele 62-71. Vot prin apel nominal, propunerea comisiei. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul încheie prima lectură. Raportul doamnei Vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul își încheie astfel prima lectură. Are cuvântul domnul Mamichinț. Două minute. Thank you very much, uh, dear colleague. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vreau să subliniez importanța regulamentelor pe care tocmai le-am adoptat astăzi, importanță vitală, pentru că Uh, atacurile teroriste au fost făcute cu bombe făcute acasă, bombe artizanale și viețile a sute de compatrioți ar fi fost uh, salvate în ultimii cinci ani dacă aveam uh, restricții mai puternice pe precursorii de explosivi și la o reglementare mai bună pe vânzarea online. Acum am făcut-o și dovada este aprobarea cu 100% la votul din Comisia Libe, care este o manifestare de susținere generoasă pentru acest rezultat și încă o dată vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare și pentru susținerea la negocierile din trialog și tuturor colegilor pentru cooperare. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la următorul uh, raport, domnul Meserici. Amendamentul 77, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 78 prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Parlamentul încheie astfel prima lectură. Raportul Lenars. Vot prin apel nominal. Cu privire la amendamentul 326, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul încheie astfel prima lectură. Raportul Melo. Amendamentul 312, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul a încheiat astfel prima lectură. Raportul Kienge. Amendamentul 69, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Parlamentul încheie astfel prima lectură. Raportorul solicită cuvântul. Vă rog, doamna raportor. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Prin adoptarea acestui regulament mai punem o piatră la politica prin care combatem fenomenul, prin care reglementăm fenomenul migratoriu. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră care m-au ajutat și care cu mare responsabilitate au uh, lucrat pentru o rapidă adoptarea acestui regulament. Sper ca în mandatul următor să mă întorc în Parlamentul European pentru a putea să continui munca pe care am început-o în acest mandat cu același simț al responsabilității. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul raport, de fapt ultimul, doamna Tun are cuvântul pentru două minute. Thank you very, thank you. Uh, dziękuję bardzo. Koleżanki i kolegi i koledzy, ja... Mulțumesc! Dragi prieteni, dragi colegi, eu nu vă spun rămas bun, pentru că voi continua lupta. Voi continua să lupt pentru o Uniune Europeană puternică și de asta vă rog să votați pentru raportul meu. Pentru că astfel vom putea să protejăm mii de europeni împotriva acestor accidente rutiere. Vom salva mii de oameni de la moarte sau deces uh, din cauze rutiere. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul și uh, suportul vostru, pentru că avem nevoie de aceste sisteme care să fie instalate la bordul vehiculului pentru ca șoselele noastre să fie mai sigure. Și asta nu doar pentru șoferi, pentru uh, cei care sunt vulnerabili și sunt pe șosele, bicicliști, uh, pietoni. Și, în fine, mai trebuie să spun că siguranța rutieră este doar unul din multele exemple care arată cum Uniunea Europeană salvează viețile oamenilor printr-o mai bună cooperare, printr-o mai mare siguranță. Siguranța rutieră este un exemplu tangibil de modul în, de cum am reușit noi să îmbunătățim uh, viața de zi cu zi a oamenilor. Cei care vor să iasă din Uniunea Europeană vor înțelege consecințele numai după ce uh, suferă uh, consecințele. Noi suntem foarte mândri de tot ce am reușit să obținem. Mulțumesc! Mulțumesc că votăm acum amendamentul 110. Ro- vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Declarația Comisiei, amendamentul 111, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Parlamentul a încheiat astfel prima lectură.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 Doamnelor și domnilor, trecem acum la explicațiile de vot. Dau cuvântul domnului Messerschmidt. Cu privire la raportul Rozier, protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. domnule președinte ne uh, lăudăm că avem o piață cu cinci sute de milioane de consumatori care uh, pot trăi o viață mai uh, prosperă și mai sigură, dar piața nu asigură dezvoltarea și securitatea dacă țările nu implementează regulile în același fel, ci Mm, regulile uh, sunt bune numai pentru alții și sunt speculate de alții. Am uh, experiența modului în care statele membre pot să implementeze regulile. Multe dintre acestea ar fi trebuit deja să fi învățat uh, cum se aplică regulile. Dar există întotdeauna cazuri uh, țări care nu aplică regulile în mod uh, coerent. Trebuie să le aplicăm coerent dacă vrem să avem aceeași prosperitate și avem nevoie de un spirit de solidaritate pe piața unică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova! Děkuji za udělení slova. Kolegyně a eh, kolegové, já jsem se... Dragi colegi, dragi colegi, M-am hotărât să susțin această directivă pentru că are un obiectiv clar și anume de a-i proteja pe aceia care um, raportează cu privire la încălcarea dreptului Uniunii. Este vorba despre persoane care s-au decis să raporteze astfel de încălcări și asta în interesul opiniei publice. De aceea este important să protejăm astfel de persoane, astfel încât acestea să nu devină victime ale unor măsuri care sunt luate împotriva lor. Este important să nu existe conflicte cu interesele uh, angajatorilor. De aceea consider că uh, angajatorii trebuie să fie implicați și în aceste procese, astfel încât uh, angajații să aibă posibilitatea să uh, raporteze aceste abuzuri. Această directivă nu complică viața IMM-urilor, și salut acest lucru. De aceea sunt de acord și cu faptul că angajații ar trebui să fie obligați să se folosească mai întâi de uh, procedurile interne și apoi de cele externe. Mulțumesc! Dau cuvântul uh, domnului Zdoroiev. Gdyby nie wczorajsza debata Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-aș fi intervenit astăzi dacă n-ar fi fost dezbaterea de ieri, pentru că acolo am văzut două lucruri care m-au neliniștit. În primul rând, lipsa de respectare a directivei. Uh, sunt uh, practic niște forțe care vor să complice viața oamenilor și care să permită companiilor cumva să se ridice deasupra legii. Trebuie de asemenea să ne opunem celor care nu fac altceva decât să răspândească informații false, pentru că avertizorii de integritate ă, sunt de fapt de două feluri, cei care răspândesc ă, zvonuri despre companii sau persoane și care le distrug viața, ă, le distrug reputația și Sigur, pe lângă ei mai avem și pe cei bine intenționați. Trebuie să găsim un echilibru ca să nu facem mai mult rău decât bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Morel! Nous revenons de, de loin, le par... Venim de departe, Parlamentul European. Uh, am redactat un text foarte protector pentru lansatorii de alerte, dar Consiliul a reușit uh, să golească de substanță și uh, a fost nevoie de mult efort pentru ca aceste manevre să eșueze. Deci lansatorii de alerte nu sunt totuși obligați să-și prevină superiorii ierarhici înainte de a lansa o alertă și de asemenea cei care au ajutat la manifestarea adevărului vor fi totuși protejați. Rămâne un punct contestat, interdicția de a divulga informații clasificate legate de secretul de apărare și siguranță națională. Înțelegem raționamentul acestei limitări, dar nu înțelegem în ce spirit uh, revelațiile lui Julian, lui Julian Assange, la care mă gândesc acum, sau lui Chelsea Manning, care au încălcat acest principiu, dar au informat opinia publică internațională în legătură cu acte criminale care au fost uh, comise, de exemplu, în timpul războiului din Irak. Deci, esențialul este acolo, textul e bun, lansatorii de alerte sunt protejați și ne-am făcut treaba. mulțumesc, Señor Mamikins. Mulțumesc, domnul Mamikins. Thank you, President, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Încălcarea dreptului Uniunii Europene este un uh, element pe care de obicei uh, îl manipulează uh, foarte mulți din partea extremă dreaptă a spectrului politic. Sigur, nicio lege nu este perfectă, are slăbiciuni inerente și trebuie să uh, le permitem avertizorilor de integritate o libertate pentru ca uh, aceste uh, deficiențe cumva să uh, nu slăbească legea. Vrem ca oamenii să fie implicați și să dăm instrumentele. Noi, partizanii unei Europe integrate, trebuie să ne asumăm inițiativa în această luptă proasta administrare poate să ia diverse forme, începând de la relațiile de muncă până la uh, administrarea sau uh, managementul fondurilor europene, iar persoanele care denunță în regulă, trebuie să beneficieze de garanții și să fie protejate. Mulțumesc! Gracias, señor Hanan. Mulțumesc! Sau Hanan. Mulțumesc, domnule președinte. Vine un moment în care realizez că ești unul dintre cei mai vechi membri din acest Parlament. Încă mi-aduc aminte de cazul Tilac. Un uh, jurnalist german a fost arestat, i s-au uh, confiscat carnetele de note pentru că el uh, expusese un caz de fraudă în autoritățile antifraudă. Apropo, nimeni nu i-a deranjat pe cei autorii fraudei. Mi-aduc aminte de cazul Andriesen, când un uh, uh, contabil a fost adus ca să curețe conturile comisiei și uh, el a, uh, ea a constatat că se făcea contabilitatea dublă și reacția a fost că această persoană a fost uh, concediată. De ce se întâmplă asta? Pentru că oricare organizație încearcă să se protejeze. Este natura umană, nu e exclusiv uh, caracteristică pentru instituțiile bruseleze. Dar cred că aici lucrurile sunt exacerbate de credința aproape religioasă pe care oamenii o au în proiectul european și care îi face să creadă că scopurile justifică mijloacele și că tuturor criticilor se poate închide gura. Rezolvați această problemă și veți rezolva multe alte probleme. Mulțumesc, doamna Ruona. Kiitos puhemies. Epäkohdista, kuten erilaisista... Mulțumesc. Dacă este vorba despre încălcări, abuz de mijloace financiare, evaziune fiscale sau alte activități infracționale, e bine, avem nevoie de indicii pentru a reuși să abordăm problemele. Dacă cei care oferă indicii pot apela la proceduri uh, exacte, atunci nu ne confruntăm cu probleme. Însă știm foarte bine că încălcările provoacă pagube importante în uh, interesul public, de asemenea uh, companiilor și comunității. Ar fi foarte bine eh, ca avertizorii de integritate eh, din eh, întreprinderi să ia legătura direct cu uh, autoritățile. În felul acesta pot uh, asigura faptul că se poate asigura faptul că persoanele și acești avertizori nu sunt uh, concediați. Această protecție trebuie să fie dată, ea trebuie să fie reglementată la cel mai mic nivel și este bine că se întâmplă acest lucru. În anumite state membre, în acest moment nu există prevederi în această privință, de aceea îmi doresc ca implementarea acestei directive să se facă cât mai rapid în majoritatea statelor membre. Mulțumesc, domnul Polceac